participat alegerea domnului Mihai Turceanu cu începere din 2 martie 2015. Domnul Turceanu îl înlocuiește pe domnul Helvig. Domnul Țurcanu, mă scuzați. Autoritățile responsabile din Spania mi-au transmis alegerea doamnei Estefania Torres Martinez cu efect din 25 martie. Doamna Torres Martinez înlocuiește pe domnul Ecenike Roba. Parlamentul a luat la cunoștință alegerea celor doi colegi. Vreau să le urez bun venit și să amintesc faptul că trebuie, în conformitate cu regulamentul de procedură, să... Um, uh, că pot să participe la uh, reuniunile Parlamentului și ale organelor sale. În